declarația în scris din 2011 cu privire la uh, cu privire la sacrificarea animalelor în, uh, în uh, Uniunea Europeană a primit majoritatea membrilor Parlamentului European. Conform articolului 23 uh, din Uh, regulament, aceasta va fi transmisă uh, destinatorilor și va fi considerată uh, drept adoptată prin intermediul procesului verbal al acestei ședințe. Colegul Schlüter are cuvântul pe această temă. You, Mulțumesc, domnule președinte. Este un efort comun al lui Dan Jorgensen, Pavel Kopfens, Este de Lange și Andreea Zanoni am colaborat mult și mulțumim tuturor celor care au semnat declarația. Comisia a spus acum 8 ani Parlamentului că putem traduce timpul de transport, să creăm presiune politică. Acum Parlamentul a făcut acest lucru, avem un milion de semnături pe această inițiativă a lui Dan Jorgensen și a celorlalți. Deci un milion de cetățeni, mai mult de jumătate din Parlament și câțiva miniștri. Deci poli, presiunea politică este asupra dumneavoastră, așa că vă rog să ne dați acest act legislativ. Vă mulțumesc! Das Wort hat der Abgeordnete Jürgensen. Urmează domnul Jorgensen. Mulțumesc, domnule președinte. Doi comisari au venit aici în fața Parlamentului și au spus că va exista o propunere pentru o nouă legislație în acest domeniu. Deci de două ori ni s-a spus asta și nu s-a întâmplat nimic. Iată acum, un milion de cetățeni au cerut această lege, jumătate din deputați cer asta, deci comisia nu mai are cum să întârzie lucrurile. Mulțumesc! Declarația scrisă 50 din 2011, prezentată de către deputații Binev, Deva, Mauro, Tacula, cu privire la introducerea programului